Um, Mulțumesc foarte mult. Susțin cu hotărâre această rezoluție transpartidnică în legătură cu drepturile cetățenilor uh, referitor la acordul de retragere a Regatului Unit și îmi exprim angajamentul pentru a susține uh, Uh, drepturile cetățenilor uh, europeni în uh, țara Galilor și întregul Regatul după Brexit. Iată că, deși a început procedura, legăturile încă nu se desfac și asta pe bună dreptate. Cetățenii europeni, cetățenii britanici au drepturi care sunt drepturile omului, drepturi universale care sunt ocrotite nu doar de către UE, ci și la nivelul altor organizații, iar statul de drept este unul esențial. Uniunea Europeană are rezultate foarte bune în ceea ce privește protejarea drepturilor omului, deci nu vă îndepărtați de ele. Avem nevoie ca Uniunea Europeană să crotească pe mai departe drepturile cetățenilor europeni acum și mai departe, să transmită un mesaj clar și răsunător în întreaga europeană că acest Parlament are ochi și urechi să vadă și să audă situația care se confruntă cetățenii britanici și europeni fără să existe un sistem de registrare. Nu există nicio lege, nu e așa, care să protejeze aceste drepturi. Mulțumesc, urmează Anthony Hook din partea timp de un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. 3 milioane de cetățeni europeni sunt prezenți în Regatul Unit. Sunt profesori, asistente medicale, asistenți medicali, doctori, muncitori din construcții, muncitori în agricultură, sunt prieteni, sunt vecini, unii ne sunt soți sau rude. Sunt îngrozit când mă uit la modul amenințător birocratic în care guvernul britanic îi amenință pe acești cetățeni europeni. E contrar spiritului britanic de fair play. Ce guvern face ca oameni care au trăit de ani de zile într-un loc, au contribuit la societate, acum trebuie să ceară permisiunea de a putea rămâne și trebuie să producă documente pe care nu le au? 90% din recursurile făcute de solicitații de azil au succes, pentru că procedura este încurcată. Este vina guvernului Boris Johnson, susținut de un vot minoritar, minoritar și care ne, ne-a condamnat timp de patru ani la stagnare și dezastru. Judith Banting din partea Renew. Mulțumesc! It saddened me today. Mă întristează astăzi în Parlament să văd că a trebuit să aprobăm o rezoluție pentru a garanta drepturile multor cetățeni europeni în Regatul Unit și a celor britanici care trăiesc peste hotare. Salut faptul că rezoluția a fost adoptată, însă drepturile acestea n-ar fi trebuit să fie puse sub semnul întrebării de guvernul britanic datorită Brexitului. Primul lucru pe care Tereza May ar fi trebuit să-l facă ar fi fost să garanteze drepturile cetățenilor europeni care trăiesc în Regatul Unit. Ar fi fost o poziție de negociere puternică și ar fi eliminat ani de stres inutil și incertitudini nedorite. Avem acum această schemă care depinde de un PDF ca dovadă de ședere în locul unui document fizic sau unui um, card. PDF-ul poate fi pierdut, poate fi falsificat, astfel încât toată lumea va fi preocupată de acest lucru și asta va duce la discriminări. Sper că guvernul britanic va asculta îngrijorările oamenilor în această direcție și preocupările care sunt semnalate și în rezoluție astăzi. Cetățenii britanici se îngrijorează de dreptul lor de a rămâne în țările europene unde și-au clădit o viață. Și aș vrea să mulțumesc acelor state membre care oferă niște termeni de ședere, niște condiții de ședere generoase pentru cetățenii britanici care au reședința în țările respective și invit țările care n-au făcut-o încă să-și declare intențiile și să, facă deci- să aducă decizia la conștiința publicului la timp. Mulțumesc, Jean Brophy. Acum un minut. Wow. Eh, wrong person. You've, you've announced the wrong... Ați anunțat persoana greșită, doamnă președintă. Um, the... Sunt John Howarth, iar rezoluția face trimitere la acordul de retragere ca fiind un document echilibrat. Nu este un document echilibrat. Dacă ar fi fost echilibrat, acest document n-ar fi trebuit uh, să adoptăm amendamentele care au fost deja consemnate astăzi. Adevărul este că cetățenii din Europeană au tot dreptul să se teamă, pe bună dreptate se tem, pentru că știm foarte bine că unul care funcționează Ministerul de Interne în Regatul Unit este unul uh, profund uh, rasist și xenofob. Și dacă cineva vreodată a avut de a face cu orice formă de jurisprudență în această materie, și despre ce vorbesc. Și în același timp este și o greșeală să punem capăt libertății de mișcare. Este cea mai gravă încălcare și reacaparare a drepturilor de către stat a unui cetățean din 1968. Un cetățean britanic care se instalează pe continentul european pentru a-și duce traiul, văd acolo că hotărârile lor de viață sunt adoptate de către un regim, un regim care se întemeiază pe o decizie adoptată de către o minoritate a populației britanice. Mare păcat. Și se sugerează în această rezoluție că aceste chestiuni trebuie să fie soluționate înainte de votarea acordului de retragere. Eu nu, nu cred că se va întâmpla acest lucru, așa încât puțin probabil să susțin un astfel de acord. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul doamna Jane Profi. Vă rog, aveți cuvântul. Yes, yes, it is now. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat în favoarea acestei rezoluții care vizează 3,2 milioane de cetățeni europeni care locuiesc pe teritoriul britanic și cei 1,2 milioane de cetățeni britanici care locuiesc în Regatul Unit. Anul trecut, ministrul de Interne din Regatul Unit a sugerat că persoanele care nu au făcut cerere oficială de a-și oficializa șederea ar putea, teoretic, să fie deportați. Acest lucru a generat uh, multe neliniște. Rezoluția spune că europenii care locuiesc în Regatul Unit trebuie să primească un document fizic care să dovedească faptul că au permis de reședință. Lipsa acestei dovezi fizice i-a lăsat pe cetățenii europeni expuși în fața unui risc de viitoare discriminări. Decizia viitoare de a aproba sau nu acord de retragere va depinde de ce va decide Regatul Unit să facă în materie de drepturi a cetățenilor europeni. Am votat pentru această rezoluție pentru că încurajează cele 27 state membre să adopte măsuri care oferă certitudine juridică cetățenilor britanici care locuiesc pe teritoriul altor state membre. Mulțumim foarte mult! Urmează doamna Barbara Gibson, tot din partea Rinia. Thank you. Mulțumesc. Sunt absolut convinsă că decizia Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană este o greșeală enormă. Însă dacă vom pleca, este absolut esențial ca drepturile cetățenilor europeni să fie protejate atât ale celor care trăiesc în Regatul Unit, cât și ale celor cetățenilor britanici care trăiesc în alte țări. Rezoluția de astăzi privind drepturile cetățenilor și sprijinul amplu oferit de Parlamentul European transmite un mesaj clar guvernului britanic. Abordarea actuală nu este suficient de bună, pur și simplu. Nu aveți nimic de câștigat dacă îi tratați pe oameni ca niște pioni în negociere. Sunt distrusă pentru țara mea, care va părăsi Uniunea Europeană și pentru mine personal, dar m-am bucurat că pot vota pentru o rezoluție care cel puțin garantează drepturile cetățenilor în acest proces. Mulțumesc! Mulțumim și acum Stanislav Polciac din partea PPE. Nu, întâi Fox Clare. E rândul dumneavoastră. I voted against this resolution eu am votat împotriva acestei rezoluții pentru că, deși din totdeauna de la referendum am susținut din 2016 ca cei cetățeni europeni care vor să trăiască în Regatul Unit să aibă drepturile garantate și am criticat guvernul conservator că nu a făcut acest lucru, ei ar trebui să primească statut de rezidente, Ei bine, această rezoluție critică guvernul din motive greșite și anume, e vorba de procedura care trebuie să fie parcursă, procedura de declarare. E clar că sarcina probei este pe umerii guvernului și nu a cetățenilor, ceea ce este penibil. Astfel încât un guvern suveran, național, nu poate să controleze și să monitorizeze ceea ce se întâmplă pe propriul teritoriu. Mai cred de asemenea că această rezoluție a fost politizată mult prea mult, în sensul că s-au inclus în textul ei ideea conform căreia libera uh, circulație este vreo mare pierdere pentru Regatul Unit, pentru că trebuie să consemnați faptul că acest lucru vine de la cei care au votat în mod explicit să iasă din Europeană, tocmai pentru că îi deranja libera circulație. Deci nu e nimic xenofob aici, nu este niciun fel de ostilitate față de, țările din, uh, față de cetățenii din țările europene care se mută și lucrează în uh, UE. Este pur și simplu o manipulare uh, aiurea. Uh, până la urmă, acest lucru ține de suveranitatea unei țări și decizia conform căreia cetățenii au și drepturi de pline, dar și îndatoriri de pline și mulți cetățeni și au cetățenie britanică, mulți dintre europeni, pentru că vor să se bucure de aceste drepturi și de aceste obligații pe care le salut și ei ne sunt prieteni și ne sunt aliați. Mulțumesc foarte mult și noi cădem la fel. Stanislav Polcea, urmează la cuvânt. Uh, Mulțumesc foarte mult, uh, doamna președintă. Uh, e o mare păcat că Marea Britanie va părăsi. Comunitatea noastră ar fi putut să fie mai puternică. Uh, s Britanii a takovýto odchod... Mă bucur să văd că totuși avem acest acord de retragere a Regatului Unit, un lucru pe care îl consider a fi bun. Acordul este bun și echilibrat, și cred că pe perioada de tranziție drepturile cetățenilor vor fi asigurate așa cum trebuie. Ceea ce privește viitorul, acordul presupune un angajament în direcția unei soluții echilibrate și echitabile. Însă nu avem de-a face decât cu o declarație în această etapă și trebuie să nu scăpăm din vedere drepturile acestor cetățeni europeni care continuă să locuiască în Marea Britanie, drepturi care nu se regăsesc în textul acestui acord. Să nu uităm uh, și doleanțele scoțienilor, ale poporului, locuitorilor din Irlanda de Nord și altora. Însă e bine să avem un acord și de aceea am votat pentru. Mulțumim foarte mult. Urmează doamna Anderson. 31 de ianuarie este data la care voi fi azvârlit afară din Unii, Uniunea Europeană împotriva dorinței exprimate de cei din Nord care au vrut să rămână și vor să mulțumesc deputaților care au votat pentru această rezoluție și pentru sprijinul dumneavoastră de neclintit pentru acordul privind vinerea mare. Această rezoluție se referă la drepturile cetățenilor uh, irlandezi din nordul Irlandei pentru ca aceștia să se bucure de acces și pentru a-și putea exercita drepturile acolo unde locuiesc. Acordul de săptămâna trecută uh, este un angajament al guvernului britanic pentru a schimba schimba regulile sale privind imigrarea. Cetățenii din Nord nu vor putea să-și exercite drepturile la reunificare, de exemplu. Regatul Unit nu este numit perfidul Albion în zadar. Uh, inutil. Am fost născută în nordul Irlandei, am cetățenia irlandeză, deci ultima mea avertizare pentru colegii deputați este următoarea. Fiți atenți la perfidul Albion, o țară în care nu poți avea încredere și care întotdeauna își încalcă cuvântul. Britania întotdeauna, dar absolut întotdeauna va încalca regulile. Domnul Brujinski nu este aici, prin urmare trecem mai departe la Mick Wallace. Speaker is not in the room. În mod evident, drepturile celor peste trei milioane de cetățeni europeni din Regatul Unit și a peste un milion de cetățeni britanici în țările comunitare ale Uniunii Europene trebuie să fie garantate și monitorizate cum se cuvine de către Comisia Europeană și de către autoritățile uh, britanice. Bineînțeles că aceste drepturi care sunt prevăzute în acordul din Vinerea Mare trebuie să fie și ele garantate și ocrotite și trebuie în același timp să recunoaștem amenințarea care există la adresa tuturor cetățenilor europeni din partea acestei noi atitudini neoliberale a UE plafonarea creditării din uh, pactul de, uh, uh, pactul de stabilitate și creștere și din pactul fiscal au subminat dreptul la educație, creștere la sănătate și îngrijiri medicale, alimentație, la locuri de muncă, salarii echitabile și asigurări sociale. Iar în Irlanda, chiar dacă ar fi să avem un guvern care să-și propună să combată problema crizei locuințelor, ceea ce nu există, n-ar putea, deoarece regulile fiscale nu ne permite acest lucru. În mod analog, infrastructura infrastructura rutieră a fost construită nu de către stat, ci prin parteneriate public-private, care costă de 20 de ori mai mult decât ar fi costat dacă statul s-ar fi putut împrumuta. Din păcate, însă, Uniunea Europeană a afectat uh, sectorul, negativ uh, sectorul privat în sens negativ. Mulțumesc. Dali tot de la UE. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă. O să-mi fie dor de, de colegii de aici, de Sinn Féin, Martina și de colegii din partidul Brexit. Cred că o să le ducem foarte mult lipsă. i am votat în favoarea acestei moțiuni pentru că doresc să protejez drepturile acestor cetățeni prevăzute și în acordul din Vinerea Mare. Leon Varad, și Boris Johnson, au sărbătorit acest acord și ne-au spus că acordul din Vinerea Mare este din nou pe rol. Ce vreau să vă spun e că acordul din Vinerea Mare, dacă este readus pe tapet, înseamnă că toți cetățenii din Irlanda de Nord continuă să aibă dreptul de a se identifica ca irlandezi, ca britanii sau ca ambele, așa cum doresc ei. Pentru că asta se spune în textul acestui acord. Irlandezii din Irlanda de Nord, care nu doresc să fie cetățeni britanici, nu trebuie să fie siliți să accepte cetățenia britanică. Mulțumim. Urmează Lian Chiuciuc. Mulțumesc, doamnă președintă. Cu două săptămâni jumate înainte de Brexit, trebuie să examinăm implementarea, implementarea acordului de retragere în Regatul Unit, pentru că Milioane de cetățeni europeni se zbat în incertitudine, mai ales cei care nu sunt siguri cu privire la statutul lor. Există multe chestiuni care au rămas netranșate în ceea ce privește prezența lor în cele 27 state membre și invers. Și ce se va întâmpla după retragere. Cetățenii UE trebuie să privească o dovadă a dreptului de ședere în Regatul Unit după încheierea perioadei de tranziție. Guvernul britanic trebuie să nu mai amenințe cetățenii europeni cu deportarea pentru că nu e productivă abordarea aceasta și generează doar uh, probleme suplimentare. Primul ministru Johnson dorește relații pozitive Uh, care să fie stabilite pe, până la finele lui 2020 pe baza unui acord de liber schimb. Dar libera circulație a cetățenilor europeni după Brexit ar fi un factor cheie pentru obținerea acestui acord. Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar doamnă președintă după ani și ani de negocieri și agonie am votat poziția parlamentului european pentru a ocroti drepturile cetățenilor după ce regatul unit se va retrage din uniune. am făcut acest lucru cu tristețe pentru că ne va fi dor de prietenii noștri britanici pro europeni însă nu ne va fi dor de cei care ocupă locurile în parlament și care sunt uh, suprema, uh, supremaționiști cei care, naționaliști care au dus la Brexit, însă există această reciprocitate și anume că Uniunea Europeană îi va trata pe britanicii care locuiesc și și-au reședința în Uniunea Europeană în funcție de modul în care Regatul Unit îi va trata pe cetățenii europeni care și-au domiciliul în Regatul Unit. Și mă gândesc asta la cei britanici, vreo 30 de mii care locuiesc în uh, Gran Canaria, uh, dar și la cei uh, care traversează câte 10 mii granița în fiecare zi ca să lucreze în Gibraltar și mențin o situație de pace acolo unde, iată, încă flutură steagul britanic, într-un colț de lume unde flutură steagul britanic. Aș vrea însă să subliniez faptul că încă mai este foarte foarte mult de muncă tocmai pentru a ne asigura că se lămurește ceea ce nu este clar și că va fi foarte clar delimitat rolul Regatului Unit în libera circulație, politica clară de refugiu și de azil, cooperare polițienească, combaterea crimei organizate și a infracționalității și garantarea siguranței atât a britanicilor cât și a europenilor în fața amenințărilor comune. Vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumim și noi. Urmează acum domnul Hanan. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Discuția pare într-un univers paralel, care are puțin de a face cu realitatea concretă. În repetate rânduri am criticat-o pe Theresa May pentru atitudinea pe care a arătat-o vis-a-vis de recunoașterea drepturilor cetățenilor europeni. Dar sistemul este funcțional și funcționează mult mai bine decât sistemele omologe din oricare alt stat membru la care m-aș putea gândi. Nu e adevărat că oamenilor nu li se acordă acest statut, li se cer dovezi suplimentare, dar circulă aici tot felul de mituri urbane. Eu am primit și eu tot felul de astfel de plângeri și la o scurtă investigație au dovedit că erau minciuni. Realitatea e următoarea mai ales că îi aud pe, pe colegii mei de la liberal-democrați, că vorbesc de cer, că se cer formulare, că se opun idei de cărți de identitate, critică guvernul britanic, dar nu critică statele membre care n-au luat măsuri compensatorii, mă întreb care sunt motivele lor reale. Mulțumim, domnule Hannon. Urmează Martin Horwood. Votul meu pentru rezoluția aceasta pentru retragere, uh, inclusiv criticul, critica la adresa atitudinii, Uh, față de cetățenii britanici care sunt tratați inechitabil în Regatul Unit. Uh, vreau să-l apreciez pe domnul Verhofstadt, care are mulți prieteni în Regatul Unit și care a susținut drepturile cetățenilor în acest proces, inclusiv cetățenilor britanici în statele membre UE. La punctul 20 se spune că mulți cetățeni britanici care nu vor să-și preardă drepturile de cetățeni europeni cer ca aceste pierderi să fie uh, reduse, diminuate un fel de cetățenie mixtă, o europeană pe care o susțin. Avem un exemplu de succes în acest sens. În Regatul Unit, drepturi cetățenilor, cetățenești au fost date cetățenilor irlandezi și alți cetățeni au primit drept de vot, de exemplu cei din Malta, Cipru și alte țări Commonwealth. Deci e posibil și asta ar împiedica uh, lipsirea de drepturi a cetățenilor care sunt adevărați cetățeni europeni până la urmă. Mulțumim! Domnul Irji Pospisil acum. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Eu am susținut această rezoluție de astăzi și cred că votul a fost unul cât se poate de important, un semnal cât se poate de important că după Brexit, drepturile cetățenilor britanici, cetățenilor europeni care, pardon, locuiesc în Regatul Unit sunt foarte importante pentru noi. Este o chestiune că se poate de politizată și de îndată ce intrăm și vom intra pe viitor în detaliu, trebuie să spunem că garantarea liberei circulații, în special pentru cetățenii europeni în Regatul Unit, este absolut prioritară pentru noi. Eu reprezint Republica Cehă și avem 35 de mii de cehi care trăiesc astăzi în Regatul Unit, iar pentru noi este o necesitate politică să ajungem la o înțelegere, un acord final în ceea ce privește condițiile pentru acești oameni, astfel încât să poată să-și ducă viața liniștit și demn. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum în timp de am votat împotriva acestei rezoluții din două motive principale. În primul și în primul rând, critica în mod excesiv Regatul Unit și ceea ce s-a făcut acolo în direcția oficializării statutului de rezident. Însă, de fapt, Regatul Unit e mult înaintea celorlalte 27 de state membre și e important să se asigure drepturi echivalente și cetățenilor britanice, britanici din alte state membre. Apoi, această rezoluție, în etapele de dezbatere și în forma finală, a ignorat complet uh, problema principală de referendumul din 2016, controlul frontierelor. Aceasta este cheia Brexitului și această rezoluție scapă din vedere acest fapt. Această rezoluție e doar o manevră transparentă de a sabota votul pe care urmează să-l avem la Bruxelles la finele acestei luni pentru sau împotriva acordului de retragere. Și decizia va fi în mâinile dumneavoastră, dragi colegi. Eu am votat din aceste motive împotriva acestei rezoluții. Mulțumim. Urmează doamna Nina Gheu. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am votat pentru această rezoluție privind implementarea drepturilor cetățenești în acordul de retragere. Arată clar ce se întâmplă în perioada de tranziție, ci și ce se întâmplă după această perioadă. Există 3,5 milioane de cetățeni europeni în Regatul Unit, care fiecare își are propria poveste și situație personală dar au cu toții un lucru în comun. Vor să își garanteze un viitor pentru ei și pentru familiile lor. Guvernul britanic a făcut tot ce a stat în putere pentru a îngreuna viața acestor oameni. Incapacitatea de a le oferi un sistem cu garanții sau documente fizice care să le permită să-și dovedească statutul posibililor proprietari sau angajatori e o mare preocupare în circumscripția mea din West Midlands. Și nu vă spun asta din auzite. Am dovezi clare care arată unele dintre cele mai îngrozitoare experiențe prin care au trecut cetățenii europeni acolo. Uităm că migranții europeni contribuie uh, la bugetul britanic decât adultul mediu britanic. Ce este șocant este că guvernul britanic nu pare să fie preocupat de soarta celor 1,2 milioane de cetățeni britanici care trăiesc în UE, pentru că și UE dorește să-și protejeze drepturile cetățenilor săi și sper că cei care se află în această poziție, uh, deputații laburiști, vor susține aceste drepturi până la final. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru aceste explicații. Mai avem suficient timp pentru o explicație de vot, însă viitorul Europei va fi, poate fi abordat doar după votul de mâine. Deci restul trimiteți în scris sau vă puteți prezenta explicațiile de vot mâine după votul propriu-zis. Cum am spus, deci, explicațiile de vot pe care nu le puteți prezenta orale, puteți trimite în scris. Viitorul Europei. Colegii care s-au înscris la acea dezbatere pentru explicații de vot, vă rog să știți că nu veți avea ocazia să interveniți acum, pentru că avem timp doar pentru un singur raport, cel referitor la drepturile omului și democrație pe 2018 în UE. Uh, despre asta vom vorbi, deci acei sunt colegi, aceia sunt colegii invitați să rămână. Și începem cu domnul Omace, referitor deci la raportul anual 2018 privind drepturile omului. Vă rog. Doamnă președintă, vă mulțumesc că trebuie să desfințăm acele mecanisme care, pe plan mondial, duc la încălcarea drepturilor omului și trebuie să remarcăm că politicile neoliberale nu pot să reziste decât dacă se sprijină pe practici autoritare și uh, care până la urmă reprezintă o formă de violență care este impusă ca formă de guvernare. Neoliberalismul și autoritarismul uh, sunt indisolubil legate. Acest lucru este valabil în întreaga lume, însă este valabil și în Franța, unde constatăm modul în care cei aflați acum la putere îi agresează și uh, sunt foarte agresivi la adresa mișcărilor sociale, reprimă cu brutalitate mișcările sociale și constatăm acest lucru uh, cu stupefacție și vedem în ce mod uh, uh, cei aflați la putere vin să înăbușe mișcările sociale care ar încerca să zgudie aceste inițiative neoliberale. Astăzi, în Franța, s-ar putea să te pândească moartea dacă mergi la o manifestație pașnică. În momentul în care ne gândim la violențele poliției împotriva manifestanților și când ele sunt folosite pentru așa este menținere a ordinii, când se folosesc a se folosește muniție de război care, în mod normal, este interzisă în multe dintre țările Europei. Astăzi, în Franța, drepturile justițiabilor, sindicaliștilor, ziariștilor uh, regresează și odată cu ele și libertățile cetățeanului și totuși ele au fost consfințite de către Constituția franceză și de către Carta Uh, drepturilor fundamentale. Uh, toate aceste lucruri uh, impietează asupra calității vieții noastre și încercăm să vedem care sunt principiile care să le impunem. O serie de drepturi sunt negate, vedem forme de exces de putere și apus de putere care riscă să se instaureze în Franța. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Omarșe. Vă rog să nu mai depășiți timpul care v-a fost alocat, să putem termina și la timp. Doamna Șoidrov acum cuvântul. The floor is yours. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uniunea Europeană a fost și trebuie să rămână o sprijinitoare a drepturilor omului peste tot în lume. Interesele mediului de afaceri trebuie să ia în calcul și drepturile omului și drepturile omului nu trebuie sacrificate pe altarul afacerilor. De aceea Uniunea Europeană trebuie să folosească sancțiuni și stimulente în uh, distribuirea ajutorului pentru dezvoltare și încercarea de a sprijini acele guverne care promovează drepturile omului. Mă dezamăgește totuși profund faptul că amendamentele privind situația creștinilor nu au fost adoptate. Creștinii sunt adesea vizați de măsuri discriminatorii sau de acte de violență și nu se face niciun apel la protejarea drepturilor lor mă întrebă uh, cât de serios este Parlamentul European în abordarea acestei chestiuni și de aceea, în final, eu am votat împotriva acestei rezoluții. Mulțumim foarte mult. Urmează doamna Claire Daly. Lipsesc doi colegi. E rândul dumneavoastră, doamna Daly. Um, Mulțumesc. Drepturile omului trebuie să fie niște drepturi universale și nu trebuie să fie instrumentalizate. Și exact asta avem în Uniunea Europeană. Instrumentalizarea drepturilor omului pentru promovarea chestiunilor de politică externă. Dăm ceva unor țări care nu ne plac sau mai ales celor care nu sunt plăcuți de Statele Unite. Uh, Extrădarea, asasinarea generalului Sulemani și a generalului irachian al-Mohandas sunt de neacceptat și tăcerea absolută a Uniunii Europene m-a făcut să mă rușinez că avem îndrăsneala să vorbim despre drepturile omului în lume. Aceștia sunt ofițeri de armată care au luptat împotriva ISIS și care au fost executați pe teritoriul suveran irachian. Vă puteți imagina ce am fi spus dacă uh, șeful armatei americane ar fi fost asasinat de către ruși pe aeroportul Heathrow? Vă garantez că am fi spus destul de multe. Și asta e problema cu acest raport. Vorbim, vorbim, îi condamnăm uh, pe cei care nu ne plac, dar nu spunem nimic despre încălcarea drepturilor omului, oamenilor acasă. Există protestatari inocenți care sunt uh, reduși la tăcere și e o ironie să vedem că îi avem pe colegii din Catalunia care sunt în închisoare în loc să fie alături de noi. De asta am votat împotrivă. Mulțumesc pentru această poziție, doamna Danoca, acum, din partea verzilor. Mulțumesc, doamna președinte. Nici eu nu susțin această disponibilitate constantă a Uniunii Europene de a da lecții tuturor legătură cu modul în care trebuie să se comporte și să respecte drepturile omului. Uh, avem dreptul să dăm lecții altora în momentul în care noi vom fi uh, campioni cu adevărate și nu activiști autointitulații pentru drepturile omului. Însă, chiar și așa, am votat în favoarea acestei rezoluții datorită unui singur alineat foarte important în care se vorbea despre problema Uh, patriților care trebuie să fie soluționată nu doar în ue ci și în afara ue și într adevăr numărul mare a patriților în masă este o mare problemă în țara mea în letonia pentru că unul din zece letoni este apatrid și nu are drepturi, nu are nici dreptul de a vota la alegeri locale, astfel încât pentru cei care vor rămâne în Regatul Unit, ci și în Uniunea Europeană, uh, este dorit uh, ca acești acești oameni au fost declarați apatrizi doar pe considerente de origine uh, uh, etnică, deși cei mai mulți dintre ei sunt născuți acolo și că veni vorba în această rezoluție, uh, motivul de discriminare pe considerente de origine nu este evocat și mare păcat că nu Mulțumesc, urmează Irji Poșpișil. Și și ultimul orator pe acest subiect, după care vom avea încă două rapoarte scurte, după care vorbim despre conferința prin pe Europei. Vă rog. O să le ținem mâine dezbaterile referitoare la conferința europeană mâine. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Eu am votat în favoarea acestui raport considerând că această chestiune a drepturilor omului este de mare importanță pentru Europa și e foarte bine că nu ne limităm la teritoriul Uniunii europene, ci privim această chestiune în context mondial, sprijin acest raport și aș avea doar un comentariu de făcut. Pentru că nu vrem ca ideile bune să rămână doar pe hârtie. Și de aceea ar fi bine ca și Comisia Europeană să traducă aceste, realite, aceste cuvinte în realitate concretă statele care beneficiază de asistență din partea Uniunii Europene, asistență economică sau de alt gen, trebuie să fie conștientă că trebuie să respecte drepturile omului, pentru că noi continuăm să oferim sprijin acelor state în care drepturile omului sunt călcate în mod flagrant, atunci aceste idei vor rămâne doar vorbe goale. Mulțumim foarte mult. Urmează raportul McAllister, raportul anual privind punerea în aplicare a politicii Uh, de Securitate și Apărare Comună. Avem trei vorbitori. Urmează doamna Șoidrova din partea PP, un minut. Děkuji za udělení slova, paní předsed... Mulțumesc, doamna președintă. Am votat în favoarea acestui raport. Cred că este o idee bună ca Uniunea Europeană să pună bazele unei politici externe și de apărare dintr-o perspectivă multilaterală în ceea ce privește legătura cu NATO. Fără îndoială, lucrurile vor evolua în această direcție. Am avut și eu rezerve în ceea ce privește um, situația în Parlamentul European care trebuia să fie al treilea pilon în această politică. Cred că ar trebui să respectăm rolul de lider al Consiliului și al statelor membre în această direcție. Însă e bine că Parlamentul European a adoptat o această poziție privind politica de apărare. Doamna Vreșteanova, acum. Pani předsedající, za slovo a za možnost, že mohu Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și mulțumesc și pentru ocazia de a explica atitudinea mea față de acest raport pe care nu l-am susținut. Pe de-o parte, raportul arată în mod greitor care sunt dificultățile și amenințările cu care se confruntă Uniunea Europeană, indiferent că E vorba de un comportament hotărât față de Rusia, amenințări hibride sau atacuri cibernetice. Uh, Având în vedere tensiunea crescândă din Orientul Mijlociu, aș vrea să lansez un avertisment uh, în ceea ce privește această diluare a frontierelor, uh, care sunt din ce în ce mai vaci, mai neclare între bine și rău, pentru că nu ne dorim decât să trăim în pace și să prosperăm. Cred că Uniunea Europeană, în acest caz, ar trebui să-și modifice politicile și să identifice, să declare că uh, conducerea Iranului este o amenințare la adresa conducerii Israelului, care ne este partener și în sprijinul cetățenilor iranieni uh, care doresc o schimbare. Și asta nu am regăsit. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnul Guido Rael este ultimul orator pe acest subiect. Aveți un minut. Stimată doamnă președinte, dragi colegi, eu nu l-am votat împotriva acestui raport pentru că, în principiu, Uh, am fost împotriva și sunt împotriva aderării la Uniunea Europeană a țărilor din uh, Balcanii Occidentale, am fost și împotriva intrării cetățenilor din România și Bulgaria și a liberei circulației acestora, pentru că acest lucru a avut efecte foarte clare de unde vin eu din Rurghebit. Această liberă circulație a dus la creșterea criminalității, muncii la negru, a prostituției și a fraudelor sociale și tocmai această fraudă socială, aceste costuri sociale crescătoare pentru uh, deja o zonă care este deja în faliment, a avut efecte foarte dificile. Asta o spune și primarul din Gelsenkirchen, Duisburg și Dortmund. Nu o spun numai eu, ci sunt primari socialiști, SPD. Avem nevoie să limităm libera circulație și nu să sporim libera circulație. Mulțumesc foarte mult. Așadar, cu asta se încheie, doamna președinte, schimbul nostru de opinii. Se suspendă sesiunea până la ora 15, deci reluăm la ora 3 după amiază plenul. Mulțumesc foarte mult pentru cooperare și o zi plăcută în continuare. puhemies hyvää iltapäivää istunto jatkuu. reluăm sesiunea plenară și trebuie să aprobăm în primul rând procesul verbal de ieri. Textele sunt disponibile și vreau să știu dacă cineva are comentarii referitoare la procesul verbal. Se pare că nu, prin urmare le putem considera adoptate. Pe ordinea de zi avem o dezbatere de importanță majoră, denaturarea istoriei mondiale și prezentarea celui de-al doilea război mondial. Este o discuție în care nu putem să acordăm intervenții suplimentare față de cele anunțate. O să încep prin a da cuvântul lui Manfred Weber, care a prezentat, care a făcut această propunere. Vă rog, domnule Weber, aveți cuvântul. Domnilor și domnilor, dragi prieteni, dragi colegi, această dezbatere nu ține de istorie, ține de viitorul nostru. Pentru că dacă neglijăm adevărul istoric, înseamnă că neglijăm propriul viitor. mai bine de 14 milioane de oameni au murit în al doilea război mondial și acest lucru nu trebuie să se mai repete. Începutul acestui război a fost cea mai mare crimă din istorie. Germania nazistă a început un război care a dus la crime incredibile împotriva umanității. Fiecare politician german trebuie să-și asume răspunderea pentru faptele țării noastre. Însă fiecare politician, european sau nu, are, în aceeași măsură, răspunderea de a nu se juca cu istoria. Nici eu și nici partidul meu nu poate accepta aceste tentative de a rescrie istoria. Evident, Uniunea Sovietică a fost atacată de Germania nazistă. Rusia a suferit incredibil de mult în al doilea război mondial. Însă, în același timp, pactul Hitler-Stalin a fost acordul între doi demoni, între doi dictatori cumpliți. Pactul dintre Hitler și Stalin a pus bazele invadării unor state europene ca Polonia, Finlanda, Estonia, Lituania, Letonia și România. Pentru milioane de cetățeni europeni, pactul dintre Hitler și Stalin a însemnat decenii de oprimare, spaimă, suferință și dictatură și același pact a fost o crimă împotriva păcii, libertății și democrației. Acum, la mai bine de 80 de ani de la semnarea acestui tratat, noi, Parlamentul European, trebuie să spunem că așa ceva nu trebuie să se repete. Uniunea Europeană de astăzi și Alianța NATO sunt copilul dorinței, sunt creat, rezultatul dorinței noastre de libertate și pace în Europa. Trebuie să rămânem solidari, să ne amintim istoria pentru a ne asigura viitorul. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Weber. Dăm acum cuvântul reprezentat de Consiliu, doamna Nicolina Iașec. Stimată doamnă președinte, stimați membri, vă mulțumesc pentru ocazia de a discuta un subiect așa de important. Într-adevăr, domnul Weber a semnalat niște aspecte pe care le confirm și eu și aș vrea să folosesc această ocazie pentru a-mi explica, pentru a-mi exprima simpatia pentru victimele celui de-al doilea război mondial. Este important să ne amintim trecutul dacă vrem să construim un viitor. Subiectul de astăzi ne face să ne gândim la cum putem învăța din